2.30 și mai apoi de la ora 3 după amiaza la ora 11 seara. Programul zilei de mâine va parveni deja, dacă nu-l aveți, îl puteți consulta pe site-ul Parlamentului European, în orice caz pentru seara.